Prin urmare, trecem la vot. Cine este pentru adoptarea propunerii grupului PPE? Mulțumesc. Cine e împotrivă? Mulțumesc. Atunci această propunere a fost adoptată. Și votul va avea loc la următoarea sesiune. Ordinea de zi a fost astfel adoptată. Mai am și o informație pentru dumneavoastră. Aș vrea să urez bun venit delegației Parlamentului Panafrican, care este uh, prezidată de uh, doamna Marie Mugheni. Ei sunt prezenți în hemiciclu. a doua vicepreședintă a Parlamentului Panafrican și președinte a Delegației pentru Relațiile cu Parlamentul European. Parlamentele noastre lucrează uh, împreună, au legături foarte strânse și este o mare plăcere pentru noi să-i avem astăzi aici. Și profit de această ocazie pentru a vă mulțumi pentru invitația pe care mi-ați adresat-o ca să iau uh, cuvântul în timpul sesiunii plenare din Parlamentul Panafrican. Din păcate, nu am să pot să fiu prezent, dar am să vă trimit o scrisoare și sunt convins că vom mai avea și alte ocazii să ne revedem și încă o dată vă urez bun venit printre noi. Acum trecem la primul punct de pe ordinea de zi, respectiv declarațiile comis Consiliului și Comisiei în ce privește pregătirea Consiliului European. Vreau să urez bun venit președintelui Comisiei Europene, domnului Barroso și domnului Diego López Garrido. Uh, domnule ministru, dumneavoastră reprezentați Consiliul. Acum, în numele Consiliului, aveți cuvântul, domnule ministru, pentru a lansa dezbaterea. domnule președinte. În aceste luni, la începutul anului zece am asistat la o dinamică extrem de puternică în Uniunea Europeană într-un context de criză economică foarte puternică, cea mai puternică din anii 80 până în prezent. Și în același timp, vedem că avem acum un nou tratat în Uniunea Europeană, tratatul de la Lisabona, care instaurează noi instituții și în același timp care reorganizează în mod larg modul de funcționare al sistemelor noastre economice. Acest lucru s-a produs în trecut de multe ori în mod dezordonat. Trebuie să răspundem la provocări importante. Spre exemplu, în momentul de față, situația din Grecia. Însă, Europa răspunde acestei situații prin crearea unor noi instrumente de politici economice și asta în toate dimensiunile. De aceea, uneori, nu trebuie ca un copac uscat să, n- să ne ascundă toată pădurea, ci ar trebui, cred eu, să avem noi forme, noi modalități de a aborda secolul 21 și să avem în acest sens o abordare europeană, veritabil europeană. Asta am încercat să facem în fața crizei. Imediat am uh, reușit să injectăm capital în economii pentru că acestea se confruntau cu deficit și Parlamentul European a decis acest lucru și anume să organizăm o reformă completă a sistemului financiar. Astfel abordăm de asemenea și dimensiunea coordonării între diferitele politici economice și se va prezenta o propunere în acest sens. Pentru a avea o adevărată coordonare între politicile economice mai întâi în zona euro și mai apoi ă, în Uniunea Europeană, e nevoie de o acțiune clară, puternică a Uniunii Europene pentru a susține stabilitatea zonei euro. E nevoie de un angajament politic adoptat în luna februarie uh, pentru a avea o stabilitate clară a zonei euro. Plecând de la acest ansamblu de măsuri, iată că acum avem o nouă strategie, strategia UE 2020 este o temă centrală de lucru a Consiliului European din, de la sfârșitul acestei săptămâni. O strategie pentru ocupare. O strategie care a fost uh, formulată de uh, Comisia Europeană în documentul său din 13 martie și care va fi analizat în summitul acesta din primăvară, plecând de la obiectivele strategice pe care Comisia le-a introdus în documentul său pe tema ocupării, investiției în dezvoltare, schimbările climatice, energia, abandonul școlar și învățământul în general și sărăcia, lupta împotriva sărăciei. De asemenea, Consiliul European va aborda și o altă temă, și anume acea a guvernanței care reprezintă în momentul de față o insuficiență, un neajuns al strategiei de la Lisabona. E nevoie de un adevărat leadership al Consiliului European. E nevoie de o acțiune concretă a Comisiei pentru ca statele membre să își îndeplinească angajamentele pe care și le-au asumat. Și acest lucru îl putem face, bineînțeles, în colaborare strânsă cu Parlamentul European și cu ansamblul instituțiilor europene. Iată în mare obiectivele acestui summit european de la sfârșitul săptămânii. Bineînțeles, mai există și un alt capitol important, cel referitor la schimbările climatice, lupta împotriva schimbărilor climatice aici e nevoie de o menținere a leadership-ului uh, Uniunii Europene în lumea întreagă în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice. Trebuie să fim pionieri în acest domeniu și există un angajament clar care a fost cuantificat. Și sperăm că și Consiliul European să reafirme din nou acest angajament clar, în așa fel încât să ajute țările în curs de dezvoltare care doresc să lupte împotriva schimbărilor climatice. E nevoie de un angajament general al țărilor dezvoltate, în așa fel încât aceste țări în curs de dezvoltare să poată să coopereze și să obțină rezultate în cele mai bune condiții posibile și asta în previziunea ședinței ce va avea loc la Cancun. Uniunea Europeană trebuie să-și mențină rolul de lider în acest domeniu și acordurile care nouă ni s-au părut insuficiente la Copenhaga trebuie să fie întărite. Uniunea Europeană, prin cele 27 de state membre, și-a reafirmat din nou dorința de a-și respecta angajamentele luate și de a avea angajamente care, din punct de vedere juridic, să fie obligatorii. Iată deci, în principal, subiectele pe care le vor aborda șefii de state și de guverne. De asemenea, ar fi posibil, în funcție de ceea ce se va întâmpla în momentul de față, când știm că se discută în instituțiile europene modul în care trebuie să facem față situației de criză din Grecia, ar fi posibil ca la summit să discutăm și situația din Grecia și posibilitatea de refinanțare a datoriei externe, datoriei publice grecești. Nu avem nici cea mai mică îndoială asupra faptului că aici e vorba de un angajament politic luat de către Uniunea Europeană la nivelul șefilor de state și de guverne pentru a susține stabilitatea financiară a zonei euro. Dacă este necesar să adoptăm măsuri concrete pentru a menține această stabilitate financiară, ei bine, aceste măsuri vor fi adoptate. Iată deci ideea principală a acestei ședințe a Consiliului European de la sfârșitul săptămânii. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru această intervenție în numele Consiliului și acum Dau cuvântul domnului Barroso. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, aceasta este o oportunitate foarte potrivită, întâlnirea de astăzi, cu o zi dinaintea Consiliului uh, de primăvară. Avem foarte multe provo- provocări în fața noastră și foarte multe activități. Ne bucură că Parlamentul European ne susține. Acesta este un lucru foarte important. După ce am spus toate acestea, aș vrea însă să mulțumesc Parlamentului și să-l felicit pentru rezoluția cu privire la Europa 2020. Aceasta a fost adoptată la plenara de la Strasbourg acum două săptămâni cu o majoritate foarte largă. Aș vrea de asemenea să folosesc această ocazie pentru a mulțumi președinției spaniole a Consiliului pentru sprijinul pe care aceasta l-a acordat strategiei Europa 2020 acest sprijin a fost uh, foarte explicit la diferitele întâlniri ale consiliilor de miniștri. Însă acum avem Consiliul cel mai important uh, în primăvară și cred că Consiliul European trebuie să facă două lucruri. Trebuie să arate că răspunde la așteptările și nevoile momentului și în același timp că știe să lucreze la un cadru pe termen lung, strategic pentru Europa, cu obiectivele strategice aferente. Criza a adus, bineînțeles, mai multe îngrijorări pentru comunități, pentru lucrători, pentru mediul de afaceri în Europa, dar după cum știm, la nivelul național, finanțele publice sunt și ele sub foarte mare presiune. Uniunea Europeană trebuie să abordeze toate aceste probleme, inclusiv stabilitatea financiară și voi reveni asupra acestui punct mai târziu în discursul meu. Dar Europa nu trebuie să facă greșeala să uh, creeze dezechilibre și să nu abordeze problema pe termen lung. De aceea, Consiliul European va încerca să abordeze două provocări pe termen lung și anume viitorul economic și schimbările climatice. Am despătut deja strategia Europa 2020 în acest Parlament. Contribuțiile dumneavoastră și angajamentul pe care l-ați arătat vor fi indispensabile pentru a putea să ne punem în aplicare ambițiile noastre, pentru a obține o creștere inteligentă și inclu- uh, care aduce incluziune în același timp. Concluziile Consiliului European vor trebui să fie pe măsură. Totul va depinde însă de amploarea sarcinilor pe care ni le vom propune. Va trebui să vedem dacă avem viziunea și coerența pentru a le îndeplini. Și trebuie după aceea să comunicăm oamenilor această strategie pentru ca să arătăm că noi putem face diferența acolo unde este importantă. Iată de ce este foarte important ca Consiliul de săptămâna aceasta să stabilească obiective foarte clare. Obiectivele pe care Comisia le-a prezentat au fost foarte bine alese sporirea nivelului de ocupare, investiții mai mari în cercetare și dezvoltare și atingerea obiectivelor de climă 2020, o sporire a performanțelor noastre economice și o combatere a sărăciei. Toate aceste cinci obiective, care sunt obiective foarte clare, oamenii pot să-și imagineze ceva în, pe baza lor și este important ca o reformă la nivel european să se vadă în domeniile care sunt importante. De asemenea, Trebuie să arătăm că suntem gata și să abordăm probleme foarte dificile. Sigur că obiectivele pe care le stabilim trebuie să fie realiste. Trebuie însă să facem un efort uh, suplimentar față de statul quo în care ne aflam înainte și statele membre trebuie să recunoască că este nevoie de o schimbare. Va trebui să transmit și voi încerca să transmit Consiliului această uh, nevoie de urgență în ceea ce privește situația economică a Europei de acum și în ceea ce privește nevoia de reforme pentru o economie mai Uh, inclusiv o, o economie mai durabilă pentru cetățeni. Ceea ce este important este că fiecare stat membru va trebui să ia măsuri pentru a putea să garanteze o creștere și pentru a combate problemele pe care le are în momentul de față. Avem nevoie de măsuri naționale pentru probleme naționale, ținând cont de circumstanțele naționale și, bineînțeles, respectând principiul de subsidiaritate. Dar toate acestea trebuie să se încadreze foarte bine într-un cadru comun european. Dacă ar fi să tragem o lecție din uh, criza financiară, este că suntem cu toții într-o lume dependentă. Nu putem să acceptăm global principiile interdependenței și în același timp când discutăm despre probleme europene să tratăm problema național. Un cadru comun trebuie să fie însă susținut și stimulat în aceeași timp de măsuri la nivelul Uniunii Europene, ceea ce noi numim în documentul nostru a, măsuri măsuri prioritare. Este important ca la nivel european, așadar, să luăm decizii importante, cum ar fi agenda digitală, inovarea sau uh, eficiența resurselor, politica industrială și, bineînțeles, în anumite cazuri, va trebui să ajutăm la nivel național ca statele să atingă aceste obiective naționale. Noi propunem așadar un start nou. Având în vedere tratatul de la Lisabona, acum putem avea și o nouă abordare la o coordonare economică, o sporire a guvernanței economice la nivel european. Aceasta trebuie să ne dea în același timp uh, libertatea de a aborda anumite probleme la nivel național, dar dar și șansa de a avea și o dimensiune europeană care să poată să dea un impuls economiilor. Dacă reușim să acceptăm această abordare, va, acest lucru va însemna că am reușit într-adevăr acest Consiliu. Eu însă sunt foarte bucuros de rezultatele consiliilor informale de până acum și sper ca și liderii europeni să fie prezenți la acest consiliu și să spună da atunci când va trebui să dea un răspuns la aceste provocări într-un spirit colectiv. În ceea ce privește schimbările climatice, știu că acest Parlament este de acord cu mine că schimbările climatice nu sunt un subiect care ar putea să fie tratat um, în paralel sau în, ca o anexă. Avem nevoie de acest subiect avem nevoie de, de angajament în ceea ce privește reducerile de emisii și suntem donatorii numărul unu în ceea ce privește țările în curs de dezvoltare pe teme climatice. Trebuie așadar să trecem mai departe, să de- mergem mai departe de inițiativa de la Copenhaga și să pornim pe o poziție mult mai ambițioasă. Iată de ce Comisia a înaintat o comunicare care stabilește foarte clar care sunt pașii care sunt necesari pentru a da un imbold negocierilor internaționale. În același timp, doamna comisar Heidegord a încercat să găsească parteneri la nivel internațional. Trebuie așadar să facem eforturi foarte mari pentru ca la Cancun să spunem că am avansat, bazându-ne pe substanța acordului de la Copenhaga. Până atunci trebuie să păstrăm agenda Kyoto, dar trebuie să ne asigurăm că totul se poate asigura, totul se poate realiza la nivel global. Este vorba de activități ample și trebuie, bineînțeles, să implicăm în aceasta și țările în curs de dezvoltare. Iată de ce eu cred că dacă respectăm toate angajamentele noastre cu privire și la aspectele financiare, vom reuși. Trebuie să, de asemenea, să implementăm pachetul 20-20-20 și să-l facem compatibil cu modernizarea economică și cu reformele pe care le regăsim în strategia 2020. Aceste două aspecte arată că europenii doresc să ia în fine um, leadership-ul în acest domeniu și sunt convins că dacă suntem curajoși, atunci vom putea arăta că Europa este o forță care influențează viitorul cetățenilor noștri în mod pozitiv. În acest spirit, eu voi prezenta Consiliului European unele dintre provocările majore pentru G20 care va avea loc în iunie în Canada. De fapt, n-ar trebui să uităm niciodată că unele dintre aceste aspecte sunt europene, dar trebuie în același timp să fie tratate la nivel mondial. Dragi deputați, stabilitatea financiară și situația economică și financiară din Grecia nu se află pe agenda formală a acestui Consiliu, care începe mâine. Cu toate acestea, trebuie să vă spun foarte sincer că eu nu văd cum ar putea fi posibil ca șefii de stat și de guverne uh, mai ales cei din zona euro, să se întâlnească fără să discute această problemă. Permiteți-mi de aceea să vă spun care este poziția noastră pe acest subiect. Grecia se află în momentul de față într-un proces de corectură a deficitului său excesiv. O reducere a deficitului de stat este absolut esențială și Grecia a luat deja măsuri în acest sens. Mai ales, Grecia a luat măsuri pentru reducerea deficitului în acest an cu 4% din uh, PIB un astfel de efort fiscal este, mm, merge mână-mână cu toate măsurile fiscale pe care le-a recomandat Consiliul, de exemplu, pe 16 martie. Bineînțeles că eforturile fiscale ale Greciei trebuie să continue. Aceasta este singura metodă prin care putem să reducem mm, costurile pentru finanțarea datoriei. Ca răspuns la situația economică și financiară din Grecia, reuniunea din 11 februarie informală a șefilor de stat și de guvern a stabilit că statele membre ale zonei euro vor lua acțiuni, vor lua măsuri coordonate și hotărâte, dacă este necesar, pentru a garanta stabilitatea financiară în zona euro ca atare. Comisia consideră că acum este momentul să creăm nu este momentul să creăm, creăm acum un instrument uh, la nivelul zonei euro care ar putea să ofere, să nu, care n-ar putea să ajute Grecia. Trebuie să găsim un instrument care să ajute Grecia în caz de criză. Creația, crearea unui astfel de mecanism nu înseamnă însă că va fi declanșat automat. Crearea unui mecanism ca acesta înseamnă în același timp responsabilitate și solidaritate. Solidaritatea însă este o cale cu două sensuri. Grecia face eforturi economice în acest moment și prin susținerea acestor eforturi noi nu am ajutat numai Grecia, ci am contribuit, bineînțeles, la stabilitatea zonei euro ca atare cadrul pentru o acțiune coordonată trebuie să fie înțeles ca o rețea de securitate care nu este folosită decât atunci când toate celelalte instrumente de a încerca de a să scăpăm de această criză au fost epuizate. Deci trebuie, în primul rând, să găsim și la, întâi măsuri la nivel național și măsuri politice. O soluție ca aceasta sporește coerența și unitatea zonei euro și guvernanțele în acest domeniu. Or, orice economie are nevoie de stabilitate. Zona euro este un pol de stabilitate și este important ca ea să poată să continue să fie și mai stabilă ca până acum. Avem nevoie, bineînțeles, de instrumente guvernamentale în acest sens, dar ele trebuie să fie încadrate într-un cadru european concertat. Stimați deputați, este convingerea mea fermă că răspunsul la aceste provocări specifice va fi un test pentru liderii europeni și pentru angajamentele lor în favoarea Uniunii Economice și Monetare. Ceea ce este în joc este principiul esențial al stabilității financiare, care se află în centrul zonei euro și care este de fapt um, un răspuns adecvat la cel mai important proiect european care este euroul. Sper ca această problemă să fie rezolvată așadar în spiritul responsabilității și solidarității pentru că aceasta este calea europeană. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei Europene! Vă mulțumesc pentru această introducere. Acum uh, trecem la intervențiile în numele grupurilor politice. Mai întâi în numele grupului PPE, domnul Josef Dor. Domnilor președinți, stimați colegi, grupul PPE așteaptă din partea Consiliului European să reafirme fără niciun fel de ambiguitate solidaritatea la nivel european asta fără să absolve pe nimeni de responsabilitatea care îi revine. Ne așteptăm ca șefii de stat și de guverne să definească o foaie de parcurs pentru a scoate Europa din criză și ne întrebăm până unde sunt gata să colaboreze și care sunt limitele lor. Consideră ei că pentru a avea creștere economică și noi locuri de muncă avem nevoie de eforturi în comun sau poate preferă să se concentreze asupra științei, cercetării, educației, asupra luptei împotriva șomajului și sărăciei, fiecare în colțul lui, ne aducem aminte că în anul 2000 toate statele membre și-au asumat prioritățile din strategia de la Lisabona. Dar, din lipsă de resurse, din lipsă de seriozitate, am pierdut mult timp, mai mulți ani și tot ceea ce ne-am dorit s-a realizat, dar în afara granițelor Europei. De aceea, dincolo de declarațiile frumoase, Grupul PPE se așteaptă ca Consiliul European să ia foarte în serios obiectivele din strategia Europa 2020. Este propunerea Comisiei pe care Parlamentul o va amenda peste câteva luni. Vorbim foarte mult despre solidaritate în ultimele săptămâni. Și evident că este alfa și omega a construcției europene de când s-a creat piața unică și apoi de când s-a vorbit despre apărarea comună și de când am adoptat moneda comună, euro și solidaritatea trebuie să existe și să se manifeste pentru toate statele membre care traversează această criză și în special pentru Grecia. Trebuie neapărat să găsim o soluție europeană pentru a ieși din această criză și insist asupra faptului că avem nevoie de o soluție comunitară și asta în spiritul uh, legilor europene și în cadrul mecanismelor de ajutor financiar comunitare și dacă vrem, chiar putem să creăm un fond monetar european, dar tot timpul având în minte nevoia de a respecta legile comunitare pentru a asigura stabilitatea economică a Europei și a sistemului nostru monetar. Dacă Europa ar fi o monedă, am avea pe o față responsabilitatea și pe verso responsabilitatea fiecare are datoria de a garanta că conturile sale publice sunt sincere și reflectă realitatea din țara respectivă. Dar avem și datoria de a accepta reformele atunci când aceste conturi trebuie redresate, indiferent dacă reformele sunt uh, severe și greu de suportat. Da, Europa trebuie să fie solidară cu Grecia și trebuie să o ajute să treacă de acest moment dificil. Dar și Grecia trebuie să facă reformele care se impun pe termen scurt și pe termen mediu, tocmai pentru a merita Uh, solidaritatea din partea celorlalte state membre. Și deja ieri la Parlament reprezentantul Greciei a vorbit despre aceste reforme. Stimați domni președinți, dragi colegi, criza ne obligă să luăm totul în serios și de aceea cer Comisiei să-și ia foarte în serios misiunea sa de paznic al tratatelor europene. Toate legile comunitare trebuie aplicate și Parlamentul va sprijini Comisia în această luptă dificilă. O a doua schimbare de care avem nevoie este cu privire la guvernanță în ce privește finanțele publice. În perioada de criză, fiecare crede că trebuie să ducă propria sa politică bugetară, fiscală și socială, fără să-i pese de ce se întâmplă în celelalte state membre. Dar atunci când ești într-o perioadă de criză, cei care au cheltuit mult prea mult cer ajutor din partea celor care s-au arătat mai uh, rezonabil. Putem să continuăm astfel? Nu, nu cred statele membre trebuie să-și coordoneze mai bine politicile fiscale, bugetare și sociale. Dacă avem mai multă coordonare, vom avea niște principii de solidaritate care vor fi mai drepte, mai naturale și mai ușor de aplicat. Domnule președinte al Consiliului, vă rog să luați inițiative în acest sens. Așa cum știți probabil, eu am o anumită experiență și anume că tocmai în perioada de criză reușim să facem progresele cele mai mari. Acum traversăm o perioadă de criză și avem nevoie de oameni politici care dau dovadă de curaj. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acum, în numele grupului socialiștilor și democraților, are cuvântul domnul președinte Schulz. Mulțumesc. Mulțumesc, președinte. Summitul european trebuie să trateze problema crizei din Grecia și cred că așa o să și facă. International Herald Tribune scrie în editorialul său de astăzi o frază interesantă. Grecia a promis să își facă temele și să își restructureze bugetul. Statele membre ale Uniunii Europene, statele membre ale zonei euro, au cerut Greciei să facă acest lucru ca premiză pentru solidaritatea europeană. Grecia, așa scrie în International Herald Tribune, a, obținut, a dat rezultate. Dacă trebuie să constatăm cine nu își face temele, statele celelalte ale Uniunii, inclusiv Germania, care nu își ține promisiunea. Acesta este primul punct esențial. Președintele Comisiei a vorbit pe bună dreptate de o rețea de securitate. Nu este vorba de a irosi banii contribuabililor din Germania, din Franța, Italia sau altă țară a zonei euro pentru a plăti pentru Grecia. Nu acesta este scopul. Scopul este să transpunem Grecia în poziția să participe și să preia, să absoarbă capital pe piețele internaționale cu dobândă, așa cum o fac și ceilalți. În mod normal, 2,5 până la 3% este dobânda pe aceste piețe, dar din cauza speculațiilor, din cauza minciunilor, Grecia a plătit 6%. Acestea sunt, de aceea sunt motivele pentru care este nevoie de o restructurare a bugetului, pentru că toți acești bani au intrat în buzunarele speculanților în loc să intre în buzunarele bugetului de stat. Aceasta nu este decât o jefuire a oamenilor din Grecia și nu este un lucru rațional deloc. Este nerațional pentru că dacă acesta devine un model de acțiune atunci lipsa de solidaritate va face ca noi să speculăm pe spinarea altor state din Uniunea Europeană. Dacă speculăm în continuare, nu vom avea solidaritate internă, ci mai degrabă FMI va trebui să intervină pentru ca să ne ajute și atunci de fapt, Grecia va deveni un prolog. Speculația va atinge apoi Italia și Marea Britanie și Spania. Cine nu dorește să se extindă această ciumă trebuie să arate solidaritate față de Grecia. Eu cred că este absolut necesară. De aceea cred că este absolut necesară această solidaritate cu Grecia și trebuie să-i transmitem acest mesaj neapărat și doamnei cancelar al Germaniei, că acesta este, ar, fi un, ar fi un act de rațiune economică și nu neapărat o mare generozitate sau cine știe ce mare uh, Um, afirmație. Nu putem să îl uh, dezobligăm pe domnul Barroso spunându-i că mm, comisia nu are nimic de făcut, ci femeiul trebuie să intervină. Comisia este cea care trebuie să facă propunerile. Comisia este cea care trebuie să decidă cum se ajunge la o stabilizare a zonei euro. Și comisia, cred eu, a făcut propuneri bune. Și eu consider că și Consiliul ar trebui să preia aceste propuneri ale comisiei. Aceasta nu înseamnă că femeiul să trebuiască să fie implicat. De ce? Pentru că suntem în măsură să rezolvăm această problemă în interiorul zonei euro. De altfel, eu sunt foarte mirat că doamna Angela Merkel aduce în discuție femeiul. Deutsche Bundesbank ceea ce este cumva Vaticanul pentru catolici, așa este Deutsche Bundesbank pentru băncile din Germania, scrie în raportul său din martie că o contribuție financiară a femeiului la soluționarea problemelor structurale de pe piață ar însemna o finanțare directă a deficitului bugetar sau finanțarea băncilor prin recapitalizare și acest lucru însă nu este Um, nu se poate reconcilia cu um, mandatul femeiului. Aceasta zice Deutsche Bundesbank. În schimb, cancelarul german, cel care se, con- că se contrazice cu ministrul finanțelor, spune că femeiul trebuie să rezolve problema. Aici e o problemă, într-adevăr. De ce avem noi nevoie este de un semnal către piețele internaționale. Să le spunem că puteți specula cât vreți, dar zona euro nu va putea să fie destrămată. Doar când dăm acest semnal foarte clar, atunci se va termina cu specula. Despre ce speculație este vorba, trebuie de asemenea să ne uităm atunci când e vorba de credit default swaps, așa numitele CDS-uri. Pentru că în aceste credite nu se face decât să se joace un joc. Eu uh, închei o asigurare pe baza faptului că, um, premizei că casa vecinului va arde. Dacă arde casa vecinului, primesc eu creditul. Dacă facem astfel de credite, nu pot decât să am interes ca și casa vecinului să ardă. Dar principiul lui San Florian spune mai bine lasă-mi casa mea și dă foc la alții. Eu nu sunt de acord cu acest principiu. Eu cred că solidaritatea cu Grecia trebuie să fie un act de stabilizare a euroului în zona euro. Trebuie să ne decidem în final ce dorim până la urmă. Dacă vrem o solidaritate europeană sau dacă vrem mai degrabă să luăm decizii cu berea în mână la bar. Eu nu aș vrea decât să vă dau un citat din Wolfgang Unschau, din Financial Times Deutschland, care nu este o revistă socialistă și nici el nu e social-democrat. Dar vă rog să nu uitați de această frază, ascultați-o cu atenție. Citez, ne aflăm într-o situație, scrie Financial Times Germania, în care necesitățile europene și populismul german au început să se contrazică. Haideți să ne decidem totuși pentru necesitățile europene. Mulțumesc! Dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Și acum, în numele în numele grupului liberalilor are cuvântul domnul Verhofstadt. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, cred că concluzia pe care o putem trage acum cu toții, PP, Verzi, Socialiști, Liberali și toate celelalte grupuri, poate în afara euroscepticilor, pentru că deocamdată nu știm exact cam care este afinitatea lor față de Europa, e bine, concluzia este că, domnule președinte, avem nevoie de claritate cu ocazia summitului european. Vedem că au existat săptămâni întregi de lupte în afara instituțiilor europene și de discuții asupra ceea ce trebuie să facem pentru zona euro, pentru Grecia timp de săptămâni în șir, în loc să luăm decizii, pur și simplu ne-am certat care este măsura ce trebuie luată și se spune și alb și negru. De aceea, domnule președinte, aș merge chiar mai departe. Eu am impresia că în patru zile au existat membri ai Consiliului care au înrăutățit situația, au uh, uh, cauzat un prejudiciu proiectului european în patru zile mai mult decât au făcut-o euroscepticii în uh, mai mulți ani de zile. Și atunci singura modalitate de a schimba această situație, de a, schim- de a opri aceste discuții inutile, este să avem o propunere fermă din partea Comisiei. Și sunt încântat de faptul că domnul Barroso a anunțat astăzi că va propune Consiliului o soluție. O soluție și de altfel sunt de acord cu ceea ce spunea Joseph Dol, o soluție care să fie europeană, să fie comunitară, și care să nu fie o soluție în care se uh, cer bani uh, pe care îi vom găsi în buzunarele contribuabililor. Nu de asta este vorba. E vorba de nevoia de a avea un instrument european în așa fel încât dobânzile pe bănurile de stat să poată diminua. Iar pentru a face acest lucru este să nu emitem aceste uh, uh, obligațiuni de stat doar pentru o singură țară, ci trebuie să uh, facem asta la nivel european pentru a fi credibili. E nevoie de lichidități, e nevoie de credibilitate. Europa are credibilitatea necesară, Europa are lichiditățile necesare și doar astfel vom diminua dobânzile pe care le plătește Grecia uh, și în același timp nu vor fi utilizați pentru asta banii contribuabililor. Este absolut necesar, domnule președinte, pentru că astăzi există o diferență foarte mare uh, între dobânzile din Germania, care sunt în jur de 3 iar uh, Grecia plătește 6,5%. Este imens, e o diferență mult prea mare, iar singura posibilitate de a rezolva acest lucru este să avem acest instrument, această obligațiune la nivel european. Un al doilea motiv pentru care trebuie să facem acest lucru este următorul. Eforturile pe care Grecia trebuie și uh, este obligată să le facă vor da roade. Pentru că dacă nu avem o soluție la nivel european, dacă nu putem reduce dobânzile, în final toate eforturile făcute de Grecia de fapt vor fi profitabile ca capitalului, pieței capitalului. De aceea e nevoie de o decizie fermă, clară pe, uh, cu ocazia acestui summit. Cine va face eforturi? Cine va face economii? Și cine va avea de câștigat de pe urma acestor uh, lucruri? Cei care uh, pur și simplu se ocupă cu specula. Ei vor obține bani din dobânzi. Europa trebuie să intervină. Trebuie să intervină în așa fel încât eforturile Greciei să fie eforturi utile. Ele sunt necesare, însă trebuie să fie și utile. De aceea, noi și întregul Parlament trebuie să susțină propunerea pe care o va face Comisia și sperăm că și membrii Consiliului, la un moment dat, vor tăcea din gură și vor aproba pur și simplu. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul președinte, mulțumesc. Domnule președinte Verhofstadt are acum cuvântul doamna Harms, în numele Verzi. Uh, Stimate domnule președinte, dragi colegi, aș vrea să vă amintesc foarte pe scurt în ce perioadă scurtă de timp uh, când am avut, au avut băncile probleme în Europa, și în general la nivelul mondial, am fost gata să luăm decizii chiar peste noapte de a ajuta aceste bănci din situația în care se aflau. Însă condițiile pentru acordarea acestei, acestui ajutor se discută încă. Nu s-a discutat atunci nici în la ce condiții trebuie plătiți banii înapoi și nici nu s-a știut exact în ce condiții s-a acordat uh, acest ajutor. Dacă ne amintim, deci, de această situație și dacă ne gândim acum la criza Elenă, la criza euroului, care până la urmă este o criză europeană, se discută deja de luni de zile, de săptămâni de zile, până în afară, fără ca europenii să poată să ia o decizie uh, să facă ceea ce au spus și colegii mei, ceea ce este necesar. Mi se pare absolut rușinos această situație, este inacceptabilă și eu, în calitate de deputată uh, germană, domnule Langen, mai bine ascultați ca deputat german de asemenea. Așadar, eu ca deputată germană mă simt uh, rușinată de ceea ce face guvernul german. Am citit astăzi că va avea loc un summit special la Bruxelles, numai cu condiția că pentru Grecia se va decide ceea ce dorește doamna Merkel, care îi permite să iasă ca învingătoare din reuniunea din Bruxelles pentru a se întoarce la Berlin, fără să fi discutat de fapt cu ceilalți despre situațiile adecvate, mi se pare absolut rușinos presa de bulevard uh, a câștigat, într-adevăr, deciziile la bar au câștigat aici. Și, domnule Langen, chiar și în delegația dumneavoastră specială germană, poate puteți să vă gândiți la acest subiect. A fi sau a nu fi, solidaritate sau nu solidaritate în Uniunea Europeană, despre asta vorbim și aceasta nu depinde de răspunsurile sondajelor care sunt făcute de un partid pentru care uh, doamna cancelar are simpatie într-o țară atât de importantă. Mi se pare că acest lucru este mult prea populist și este inacceptabil ca până acum să nu fi stabilit deja că în cadrul unui consiliu ordinar la Bruxelles joi și vineri să se poată lua o decizie între șefii de stat și guverne despre ce trebuie să facem în zona euro și despre criza din Grecia. Pentru că am ascultat cu atenție dezbaterile din Germania și pentru că săptămâna trecută am fost în Grecia, vreau să vă vorbesc și în numele cetățenilor din Germania și pentru ei, pentru cetățenii din Europa, din Grecia și din Germania, trebuie să scădem dobânzile pentru Grecia, trebuie să-i permitem să ia credite și aceasta nu poate funcționa decât dacă aceasta nu este o cale cu sens unic. În săptămâna pe care am petrecut-o în Grecia, am înțeles că cetățenii din Grecia au acum șansa să primească un stat mai bun. Acest stat, Grecia, trebuie să folosească această criză pentru a începe reforme adevărate. Și noi nu vom face nimănui o favoare dacă oferim solidaritate în acest moment fără să-i cerem lui Papa Andreu să facă reforme și mai dure decât ceea ce a anunțat până acum. Și după cum spuneam, grecii au meritat mai mult decât ceea ce se întâmplă acum. Doamnelor și domnilor, fiind dat că nu suport acest populism, mai ales în Germania, fiind dat că am considerat întotdeauna că aceasta este o atitudine foarte periculoasă, aș vrea să vă dau și o altă perspectivă pentru a justifica ce spun. Analiza noastră este că euroul nu poate să reziste pe termen lung ca o monedă comună decât dacă europenii încearcă să-și integreze politica economică. Concurența pentru așa numitele interese dure nu este neapărat cea mai bună soluție, ne va duce la dificultăți suplimentare. Trebuie să facem așadar foarte multe și după aceea lucrurile nu vor mai fi atât de amare, domnule Langen. E foarte greu să explici cetățenilor cât de necesară este această integrare economică. Am avut multe dificultăți când am discutat despre Constituție. Suntem atât de bucuroși că avem acum tratatul de la Lisabona și la prima provocare după intrarea în vigoare a acestui tratat, cine cine câștigă, bulevardul și deciziile luate în cercuri uh, mult prea puțin informate. Ar fi foarte greșit dacă doamna, PPE, doamna Merkel primește de la PPE astfel de sfaturi de a continua pe această politică. Necesitatea unei integrări a politicii economice este absolut necesară și evidentă. Ea trebuie discutată, după părerea mea, acum. Transparența rațiunea și argumentele pentru cetățenii noștri trebuie să ne ghideze și nu ziarul Bild și ziarele de bulevard sau alte medii. Pentru că altfel doamna Merkel și ministrul nostru se va întoarce astăzi, de, se vor întoarce de la Bruxelles și ne vor spune poate că trebuie să renunțăm la euro, trebuie să reintroducem marca germană. Și ce facem atunci? Eu zic că acum nu este prea târziu să luăm o decizie. Germania se află într-o poziție de lider și cred că domnul Sarkozy să sperăm că nu va ceda și va fi mai rațional decât doamna Merkel. Mulțumesc, doamnă președinte, iar acum în numele ECR are cuvântul domnul Kaminski. Mulțumesc, domnule președinte. Și nu e ca de întâmplare că astăzi vorbim despre Grecia, chiar dacă, în mod oficial, acest subiect nu figurează pe ordinea de zi. Aș dori ca în momentul de față să lăudăm guvernul Greciei, pentru că acesta se confruntă cu proteste de stradă, trebuie să se confruntă cu revendicări din partea populației. Însă guvernul are curajul să ia decizii dificile, deciziile care se impun și nu cedează populismului și presiunii uh, de pe stradă. Însă nu asta nu este o caracteristică generală a guvernelor europene. Grecia are nevoie de solidaritatea noastră. Europa s-a construit pe temeiul solidarității. Și bineînțeles, nu putem permite ca un om politic, indiferent din care stat membru provine acesta, să uh, considere politica economică ca niște cumpărături pe care facem într-un supermarket cu un card de credit. Pentru că, în final, despre asta este vorba față de Grecia. Aceasta este atitudinea deocamdată. De aceea cerem să existe din partea statelor membre un angajament clar pentru a avea o politică economică rațională. Pentru că o politică economică care nu se bazează pe rațiune va eșua, așa cum a eșuat în Grecia. Astăzi ne confruntăm cu această problemă în Europa. Ideologia are întâietate față de economie și, din păcate, nu uh, putem schimba acum lucrurile. Am văzut acest lucru în momentul în care moneda euro a fost introdusă. Am văzut acest lucru în momentul în care Grecia a aderat la zona euro în mod prematur. De aceea trebuie să rezolvăm această situație acum și sper că și Comisia Europeană, că domnul președinte Barroso va da dovadă de această idee de solidaritate față de Grecia prin politici economice concrete, pentru că avem nevoie de acest lucru. Domnule președinte, aș dori de asemenea să vă atrag atenția asupra faptului că pentru a răspunde crizei cu care ne confruntăm acum, nu trebuie să căutăm soluții care nu vor face decât să înrăutățească situația. Eu nu sunt de părere că mai multă birocrație, că mai multă integrare, mai multe regulamente la nivel european ar fi soluția potrivită și că ne-ar putea ajuta să ne îndeplinim obiectivul nostru și anume o competitivitate sporită. Noi trebuie să mizăm pe o economie de piață, trebuie să respectăm diferențele de politică economică, socială din diferitele state membre, pentru că statele membre au cu, uh, o istorie diferită, culturi diferite, circumstanțe diferite și așa mai departe. De aceea eu sunt de părere că vom putea să dăm dovadă de solidaritate față de Grecia și aș dori să felicit din nou guvernul Greciei pentru curajul său. Mulțumesc, spune domnul președinte Busec, vă mulțumesc, uh, domnule Kaminski, și acum din partea GUE are cuvântul domnul Bischi. Domnule președinte, se întâmplă foarte rar să fiu de acord și cu președintele Parlamentului și cu președintele Comisiei, dar dacă cei doi cer solidaritate cu Grecia și ne avertizează în fața unei renaționalizări, nu pot decât să fiu de acord cu ei. Domnul Barroso a luat cuvântul la Strasbourg și a spus dacă s-a gândit dacă nu cumva ar trebui să se interzică speculațiile financiare de amploare. O separare a societății europene nu mai poate să fie uh, pe ordinea zilei. Există foarte multe probleme care sunt legate de această criză, care însă nu sunt discutate de către șefii de stat și de guverne la primul summit după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Bineînțeles că dezbaterea pe tema Europa 2020 și strategia economică este într-adevăr pe agenda. După cum știți, grupul meu are o părere față de această strategie, cum a fost ea formulată de comisie, și anume nu este foarte entuziast, pentru că ea se bazează pe o ideologie concurențială care a dus la criză. Noi dorim o strategie pentru Europa care să țină cont de necesitățile sociale și ecologice mai mult decât ține cont de interesele concurențiale. De aceea, Europa 2020 este foarte departe de acest ideal. Însă, Totuși, putem spune că acest document este destul de puternic, pentru că dacă mai mulți reprezentanți ai guvernului german sunt împotriva unor obiective din 2020 din această strategie este deja un semnal foarte puternic. De exemplu, ceea ce privește cota de ocupare, cercetarea și educația sau combaterea sărăciei. Și aceasta tocmai în anul european de combaterea sărăciei. Sper așadar ca această poziție să nu se regăsească la majoritatea șefilor de guverne din Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte! Iar acum are cuvântul doamna Nikita Vela în numele EFD. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, țara mea, Grecia, din multe puncte de vedere, poate fi comparată cu California. Vremea este minunată, cea mai importantă resursă uh, pentru noi este pământul, avem păduri, ca și în California, avem jocuri olimpice care au fost uh, organizate la noi și au fost organizate și în California și în final ne-am pricopsit cu aceleași probleme ca și cele pe care le cunoaște California. Și atunci eu mă întreb, domnule președinte, ce s-ar întâmpla dacă un stat precum California s-ar confrunta cu o problemă de credite? Mă întreb oare nu cumva guvernul american și-ar încrucișa brațele și ar lăsa acest stat în mâinile speculanților. Aici e vorba de economie. Care este problema, domnule președinte? Avem un guvern central în Europa sau nu avem, așa cum există el în Statele Unite? Este evident că Grecia are dificultăți în momentul de față și oare singură Grecia reprezintă o amenințare pentru întreaga unitate europeană, pentru moneda euro? Este evident că ne confruntăm cu o analiză destul de dificilă. Trebuie să vedem dacă moneda euro va rezista sau nu. Însă pentru a face această analiză trebuie să vedem care este intenția conducătorilor politici în Europa. Dorim ca euro să reziste sau nu? Acum 30 de ani am lucrat la ministrul muncii și m-am specializat în piața unică. Am avut ocazia să fac un stagiu aici la Bruxelles. Acum avem piața unică, acum avem moneda unică. Însă am impresia că nu am obținut mai mult decât atât un plus care să fie un bun al nostru al tuturor. De aceea sper cu toții că mâine vom demonstra că iată că am ajuns la un bun comun al nostru al europenilor. Mulțumesc, spune domnul președinte, și acum domnul Barțu. Mulțumesc, domnule președinte. Toți cei care au vorbit înaintea mea au vorbit despre soluționarea crizei financiare din Grecia. Domnul Barroso însă a anunțat că la summitul care urmează, nu se va discuta despre acest subiect. Cel puțin nu este oficial pe agenda. Oare nu e vorba aici de ipocrizie până la urmă? Pentru că, bineînțeles că nu numai Grecia se află într-o situație dificilă. În 2008-2009, Ungaria a fost prima țară a Uniunii Europene care aproape a dat faliment din cauza greșelilor mari pe care le-a făcut guvernul Ungariei. S-au uh, introdus de aceea în Ungaria măsuri foarte drastice pentru a salva vistieria națională. Tot, toate aceste probleme țin de ceea ce a spus domnul uh, Barroso înainte. Domnul Papa Andreu a formulat lucrurile foarte bine în ultimii 20 de ani a căzut și zidul Berlinului, dar a căzut și Wall Street-ul. Wall Street-ul, zidul foarte mare și impunător dinainte, a fost dărâmat pentru că Wall Street-ul de fapt este mult prea departe de realitățile de astăzi. Mulțumesc, spune președintele și acum trecem la ceilalți uh, oratori. Mai întâi are cuvântul domnul Garcia Margallo. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului, dumneavoastră sunteți conștient mai mult decât oricine altcineva de modul în care noi cu toții, partidul nostru, ne-am dorit ca președinția spaniolă să fie un succes și continuăm să vă susținem. Dar ar trebui să corectați greșelile, să corectați direcția în care merge Uniunea Europeană. Trebuie să găsim o soluție la nivel european pentru Grecia. Toată lumea a spus acest lucru și nu vom mai repeta acest lucru pentru a conduce Europa e nevoie de o soluție alternativă, e nevoie de soluții concrete. Acestea nu trebuie amânate, așa cum preferă să facă uh, președinția spaniolă. E nevoie de pachetul de supraveghere a piețelor financiare, care să fie analizat la Consiliu. Consiliul este prea conservator și este mai conservator decât raportul de la Hozier. Parlamentul acesta va oferi președinției spaniole un acord asupra acestui pachet de supraveghere. Mai multă supraveghere, mai multă Europa. Iată cuvintele cheie și sunt convins că guvernul spaniol, care întotdeauna a susținut astfel de idei, va susține poziția Parlamentului și nu va susține alte poziții din partea altor instituții. Ca să conduci Uniunea Europeană trebuie să întărești disciplina uh, financiară și bugetară și e nevoie de idei noi, e nevoie de prevenire. Domnule președinte, dumneavoastră știți că revizuirea celor 14 planuri naționale a fost doar o, o, un demers administrativ, pentru că lipsesc idei noi. De aceea trebuie să ținem seama de acest lucru. E vorba de competitivitatea economiilor, pentru că dacă nu există bogă, bogăție uh, care să fie creată, atunci nu putem avea uh, finanțe publice suficiente. Apoi, trebuie să întărim sancțiunile și ca să conduci Uniunea Europeană trebuie să ai idei noi în ceea ce privește guvernanța. Dumneavoastră ați vorbit despre guvernanță și ne-ați vorbit despre faptul că vă doreați mai multă guvernanță. E vorba de articolul 121 și 136 ale Tratatului de la Lisabona, uh, de care acum trebuie să se ocupe uh, președinția spaniolă. Însă asta înseamnă mai mult decât atât. Trebuie să ne explicați clar cum interpretați dumneavoastră aceste articole. Și noi vă vom ajuta, vă vom susține, însă mai întâi trebuie să știm ce vă doriți dumneavoastră. Pentru că în acest Parlament, ideile care sunt neclare, care sunt goale, care sunt uh, uh, prea puțin exprimate în mod concret, nu au cum să progreseze. Mulțumesc, spune doamna președinte, și acum domnul Hughes, două minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi considerăm că proiectul de concluzie din, ale Consiliului sunt periculoase pentru Uniunea Europeană. Pentru că aceste concluzii vorbesc de o ieșire în momentul de față din măsurile de susținere, ceea ce înseamnă că, de fapt, concluziile Ecofinului de săptămâna trecută erau adevărate, și anume că se dorește o reducere a măsurilor de susținere până la sfârșitul lui 2010. Consiliul din decembrie a vorbit de nevoia de a ne reîntoarce la criteriile factorului de stabilitate până la sfârșitul 2013 pentru toate statele membre. Noi considerăm că acest calendar este absolut exagerat de optimist. Dacă ne ținem de această rețetă de, re, de re, întoarcere rigidă la pactul de stabilitate până la 2013, aceasta nu ar fi decât o rețetă pentru o reducere în cheltuierile publice și va crește șomajul, vor, fi, vor crește și impozitele și în același timp creșterea economică nu va fi un efect pozitiv și va reduce potențialul Uniunii Europene. Deci, o rețetă pentru dezastru. Ceea ce avem nevoie, în schimb, este un echilibru inteligent între o politică fiscală inteligentă pe de o parte și, pe de altă parte, o susținere a pieții de ocupare pe de altă parte. Avem nevoie, așadar, de o strategie de ieșire din criză care să fie sustenabilă. Institutul danez de statistică a ne adus câteva cifre importante și anume ne-au arătat că ieși, strategiile de ieșire de urgență care au fost adoptate din 20 de state membre ar duce la, după 2013 la peste 500 de mii de cetățeni europeni care ar fi șomeri. Trebuie să evităm așadar această situație. Una dintre cerințele pe care le facem este una de un moratoriu de 2 ani în ceea ce privește retragerea măsurilor de susținere. De aceea noi vom propune în această săptămână un nou mecanism european pentru stabilitate financiară și sper ca domnul președinte Barroso să mai fie aici pentru că speram să fi fost aici pentru că nu ne-ar fi deranjat deloc să transmit aceste idei ca recomandare Consiliului mâine. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul doamna Eck pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc. Consiliul se va întâlni mâine pentru a discuta despre viitorul Europei. Ne confruntăm cu provocări uriașe. Criza economică, criza locurilor de muncă și toate acestea combinate cu criza schimbărilor climatice. Avem nevoie de creștere economică pentru a permite Europei să pornească cu dreptul pe drumul viitorului. Însă mi-e teamă că propunerile vor fi mult prea vagi și că nu vom reuși să ne atingem obiectivele. Dacă aceste concluzii vor fi implementate astfel și dacă strategia Europa 2020 va fi pusă în aplicare așa cum este ea acum, ne îndreptăm direct spre eșec eu cred că avem nevoie de alte propuneri. E clar că metoda coordonării deschise nu funcționează și ar trebui să fie înlocuită cu o coordonare întărită, consolidată, potrivit articolelor din Tratatul de la Lisabona. Apoi, nu puteți să continuați să cheltuiți banii contribuabililor europeni pe baza unor statistici. Trebuie să vă uh, bazați pe datele reale și în același timp cheltuielile trebuie să fie transparente. Comisia a publicat aceste recomandări înainte ca ele să fie discutate la Consiliu și ele au fost mai transmise Parlamentului pentru consultare. Încă o dată, cetățenii europeni nu au fost consultați și implicați. Ei ar trebui să fie totuși plasați în centrul politicilor noastre. Haideți să transformăm acest lucru într-o realitate și haideți să transformăm pisicuța de la Comisie într-un tigru care să-și arate dinții și care cu adevărat să sperie. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Zile pentru un minut. Mulțumesc, președinte. Trebuie să vorbim despre solidaritate nu numai față de Grecia, ci și față de politicile noastre pe termen lung în Europa. Mă refer aici la strategia UE 2020, care va fi dezbătută cu ocazia summitului european. Ceea ce mă neliniștește este că pe lângă coeziunea socială nu există o coeziune economică asupra căreia să se pună accentul. Și dacă ne uităm la acest lucru din perspectiva, uh, din, în contextul perspectivelor financiare viitoare, e bine, asta înseamnă că această componentă a coeziunii economice va fi mai slabă. Și anume, diferențele care există între regiuni Uh, vor persista, acestea vor fi mai puțin dinamice și în 2020 putem trage concluzia că aceste diferențe economice vor fi mai pregnante în Uniunea Europeană. Oare asta ne dorim? Oare asta este adevărat o, cu adevărat o concepție uh, care să dea dovadă de solidaritate? Trebuie să lucrăm în mod serios. Iar summitul european trebuie să pună accentul pe coeziunea economică. Mulțumesc, spune doamna președinte. Are acum cuvântul domnul Hagi Georgiu. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că această temă a Greciei a fost analizată îndelung. Însă nu trebuie să pierdem din vedere și celelalte țări. Domnul Schulz a explicat foarte clar care este rata dobânzii în Europa, 3%, dar în Cipru, aici, această cifră este în jur de 6%. De aceea, Consiliul trebuie să lucreze pentru viitorul european, în așa fel încât această tragedie greacă să nu se, se mai uh, întâmple și în alte țări. Doamna președinte, noi am acordat sume imense băncilor, în așa fel încât economia să poată fi relansată. Oare nu ar fi fost mai bine ca acești bani să fie acordați cetățenilor uh, sub forma unor împrumuturi, spre exemplu pentru cumpărarea unei uh, locuințe cum ar fi în programul Prima Casă. Oare nu ar trebui, mă întreb eu, să taxăm uh, fluxurile financiare? Și în final, uh, doamna președinte, un minut este insuficient pentru a face un discurs coerent și uh, nu se poate uh, face acest lucru în decurs de un minut. De aceea mă voi opri aici, am prezentat ideile principale. Mulțumesc, spune doamna președinte. E adevărat că într-un minut nu se pot spune prea multe, însă acum acord încă un minut domnului Borghezio. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Caracterul greu de guvernat al zonei euro este un lucru știut de toată lumea. Acum am reușit să uh, oprim falimentul unui stat dar deocamdată miniștrii de finanțe încă nu au ajuns la o soluție clară și eu nu îmi doresc ca acest lucru să se transforme într-o misiune imposibilă. Salvarea acestui stat membru ar risca să fie împiedicată de un recurs în fața Curții Constituționale în Germania. De aceea vreau să reamintesc că este necesar ca în cadrul măsurilor financiare Uniunea Europeană să pună accentul pe o, relansare, uh, pe un program de redresare economică a IMM-urilor. Ele au fost complet date uitării. Toată lumea s-a concentrat asupra băncilor și, uh, de exemplu, în țara mea, în Italia, au fost folosite fondurile structurale pentru orice altceva, numai pentru IMM-uri nu. Acestea ar trebui să poată să profite din fondurile sectorale cel puțin de 1 până la 2% și ar trebui ca Uniunea Europeană să se ocupe în mod urgent de economia reală. Vă mulțumesc acum are cuvântul domnul Langen pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să salut curajul Greciei de măs- măsuri de reformă sunt absolut necesare în Grecia. Și tot ceea ce s-a propus până acum în uh, această ședință merge împotriva prevederilor tratatului. Eu vreau ca tratatul să fie respectat. Nu vreau să se facă propuneri contrare tratatului. Uh, și, domnule Schulz, aș dori să vă spun uh, următorul lucru. Nu cei care vorbesc cel mai tare sunt cei mai buni experți. Nu cei care au speculat au provocat aceste probleme. E lipsa de regulamente interne. E lipsa de uh, interes din partea statelor membre față de pactul de stabilitate. În 2003, în 2004, toate statele membre au dat un exemplu negativ pentru că nu au respectat pactul de stabilitate. Noi atunci n-am făcut acest lucru. Și dacă ne dorim ca statele membre să respecte regulile în vigoare, e bine, acest lucru trebuie făcut. Dacă nu facem acest lucru, atunci zona euro va fi în mâinile speculanților. Din aceste uh, swapsuri o parte infimă au finanțat uh, datoria Greciei. Deci vedeți că nu e întotdeauna corect să spui că cei care se ocupă de finanțe, care lucrează pe piața de capital, sunt cei mai răi, sunt uh, uh, sperietorii. Uh, nu cred că este bine să criticăm o țară. Eu cred că trebuie să plecăm de la ideea următoare. Toate statele membre trebuie să respecte pactul de, stabilitate în vigoare. Mulțumesc, spune uh, doamna președinte. Are cuvântul domnul Svoboda, un minut 30. Dragi colegi, Domnule Langen, acest lucru a fost deja spus în alte rânduri. Grecia trebuie să-și facă temele, are propriile sale reforme de uh, implementat. Uh, dar au mai afirmat și faptul că este absolută nevoie de solidaritate din partea celorlalte state membre ca să ajutăm Grecia să rezolve aceste probleme. Să spui că mișcările speculative nu sunt responsabile pentru criza din Grecia nu mi se pare 100% corect pentru că ele au o parte de răspundere pentru o, o anumită cotă parte din datoria Greciei și Financial Times a spus foarte bine că domnul Kohl ar fi spus haideți să găsim o soluție împreună cu Grecia, pe când doamna Merkel spune a, ce prevede tratatul, ce spune Curtea de Justiție, ce spune Curtea Constituțională și uh, atunci, în asemenea circunstanțe, mai putem să vorbim despre integrare europeană? Domnule Langen, Nimeni nu a cerut să îi se împrumute bani Greciei, dar dacă aveți numai raționamente populiste, atunci ajungem la o adevărată cacofonie. Și un alt ziar care tot din tabăra dumneavoastră politică, uh, Frankfurter Allgemeine, a spus nu trebuie să te gândești numai la um, um, țara ta, la Germania și să ai un punct de vedere nobilist, trebuie să te gândești la Uniunea Europeană în întregul ei. Avem nevoie de cooperare la nivel european pentru a evita pe viitor să mai ajungem în asemenea situații și că e vorba despre crearea unui fond monetar european sau despre orice alt instrument, prea puțin contează, totul este să avem niște dovezi concrete, niște manifestări concrete ale solidarității europene pentru a îmbunătăți situația actuală. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Hol pentru minut și jumătate. Mulțumesc, doamna președinte. Summitul de primăvară este ca un fel de summit ale energiei. Așa cum dacă am, fi, dacă am fi obținut succes la ședința din Copenhaga, acum am fi discutat măsurile concrete. Însă ne mai rămân multe de făcut. Mai întâi pentru că nivelul de ambiție pentru summitul acesta de primăvară reflectă uh, Uh, faptul că e nevoie, având în vedere circunstanțele economice actuale, de o reducere mai mare a uh, gazelor cu efect de seră. Apoi, dacă ne uităm la uh, datele furnizate de către Agenția Internațională pentru Energie, vedem că 23% în reducerile UE nu sunt suficiente, ar fi nevoie de un prag de 30%. Iar până în 2050 ar trebui să ajungem la un prag de 95%. Și, în final, deși e un lucru deosebit de important, aici e vorba de o transformare a Uniunii Europene într-o economie bazată pe uh, consum de uh, energie redus. Acest lucru ar trebui să se afle în miezul strategiei UE 2020. Deci, Consiliul ar trebui să susțină propunerea Comisiei și să recunoască faptul că ne aflăm în circunstanțele potrivite pentru a reevalua aceste ținte. Iar pentru a realiza acest lucru, fără costuri prea mari, o putem face prin eficiența energetică. Avem nevoie de ținte clare. Liderii europeni trebuie să transmită acest mesaj în summitul european din primăvară. Mulțumesc! Grazie, la parola. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Șimanski, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Cred că la aplicarea agendei 2020 trebuie să ne concentrăm pe ceea ce putem cu adevărat influența. Putem, de exemplu, proteja piața noastră de protecționism. Putem să nu, să ușurăm uh, sarcina pe care o reprezintă pe economiile noastre reglementările europene, pentru ca economia europeană să nu fie um, împiedicată de aceste reguli. Și cred că aceasta este răspunderea Parlamentului nostru. Este de aceea important să lăsăm o marjă de manevră cât se poate de mare statelor membre în ceea ce privește politica lor fiscală și economică. Dacă vrem să creăm o armonizare în aceste domenii, nu vom face decât să persiste patologia acestor probleme economice, pentru că, de fapt, răspunsul este la libertăți și nu strategii, prin libertate și nu prin strategii competitive. Mulțumesc! Mulțumesc! Care cuvântul acum doamna Vortman Cole, două minute. Eh, Mulțumesc, domnule, președinte. Nu există o soluție de urgență pentru Grecia. Aceasta, într-adevăr, este o problemă, pentru că premierul Greciei a spus, de exemplu, că Grecia trebuie mai întâi să-și facă ordine la ea în grădină. Aceasta este una din regulile pactului de stabilitate și de creștere, pentru că și aceasta înseamnă solidaritate. Însă, între timp, euroul scade pe piețele internaționale. Aceasta se întâmplă, bineînțeles, în timp ce capitalele se prefac că nu găsesc nicio soluție. Trebuie, în fine, să se găsească o soluție la această stagnare. Sper eu că mâine se va putea găsi această soluție. Avem nevoie de o colaborare între FMI, statele membre și Comisie. Trebuie să găsim soluții de urgență, dar sper ca mâine să nu se vorbească numai de sfârșitul acestei crize, pentru că avem nevoie de soluții care să meargă pe termen mediu și lung. Puterea pactului de stabilitate și de creștere și noua strategie 2020 trebuie să fie bine implementate. Aceasta nu poate să dea roade, așa cum au spus-o și alți colegi ai mei, decât dacă ar exista o guvernanță economică europeană. Aceasta nu înseamnă că um, trebuie ca ministrii de economie să ia decizii împreună la summit ci înseamnă că, de fapt, Comisia trebuie să își folosească toate pârghile după implementarea tratatului de la Lisabona pentru a putea atinge o astfel de guvernanță. Dacă vorbim doar de libertate și egalitate pe piața economică, nu vom avea niciun rezultat. Doamnă președinte, eu sper de aceea ca mâine această solidaritate între acești actori pe care i-am numit să se poată simți și sper ca și statele membre să-și dorească cu adevărat o strategie 2020 foarte puternică și noi să știm ce se întâmplă după Copenhaga. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Huntis. Un minut. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă președinte. Am auzit de la politicieni de vârf, dar și din presă, că cu cât economia este mai puternică, cu atât va fi mai importantă și colaborarea cu femeiul. Trebuie să spun însă că aceasta este de fapt o, o situație cât se poate de antisocială, atât pentru Grecia cât și pentru Uniunea Europeană. Această decizie nu ar face decât să încalce legitimitatea internațională a regulilor pe care noi le urmăm în momentul de față. Se spune, de exemplu, în statut că un femeiul nu poate să intervine într-o astfel de procedură și în același timp s-ar crea și un precedent în Uniunea Europeană foarte periculos. Pactul de stabilitate va fi mai dur de acum încolo și aceasta va avea consecințe, bineînțeles, iar pentru Grecia aceasta ar însemna uh, că va trebui să ia măsuri antisociale. Dumneavoastră spuneți că sunt măsuri curajoase. Eu zic că mai degrabă ele sunt provocatoare de sărăcie, de mai mult șomaj și vor tăia orice posibilitate a Greciei să se dezvolte cu adevărat. Ba chiar ar transforma ieșirea din criză într-un obiectiv imposibil și aceasta să se aplice apoi și la alte țări care, trebuie să, care vor întâlni probleme similare. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Berez, un minut și jumătate doamnă președintă, domnule președinte în exercițiu al Consiliului, domnule comisar. Oare este normal că e nevoie eh, să organizăm două Consilii Europene pentru a rezolva problema solidarității între statele membre ale zonei euro și Grecia? se spune că există tratatul, litera și spiritul legii și când te uiți la articolele 143 și 122, niciunul dintre autorii tratatului nu s-a gândit atunci că după trecerea la zona euro, la moneda euro, mă scuzați, am putea să ajungem să fim confruntați cu o asemenea problemă. Iată de ce trebuie să dăm dovadă de imaginație, iată de ce trebuie să fim solidari. Și faptul că spunem Greciei să se ducă să bată la ușa, femeiul, la ușa femeiului mi se pare absolut irresponsabil și este un contrasens total. Trebuie să facem ceva și vreau ca Consiliul European să trimită un mesaj de solidaritate Greciei și un mesaj în ce privește nevoia de răspundere pe plan economic. Este o chestiune cât se poate de serioasă și trebuie să o tratăm cu mult calm, să facem să scadă presiunile și trebuie să întărim acest instrument care până acum nu a funcționat bine, pactul de stabilitate și de creștere pentru că el mai degrabă are măsuri, măsuri de reprimare înainte de a avea măsuri care să permită cooperarea trebuie să reducem deficitele și datoriile publice, dar trebuie să dăm dovadă de imaginație și trebuie să folosim acele metode care reprezintă o valoare adăugată și sper că liderii vor da uh, dovadă de simț de răspundere. Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Piotrowski pentru un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Doamnelor și domnilor, cu zi înainte de summitul european care va defini o nouă strategie economică pentru Uniunea Europeană, va trebui să tragem învățăminte din eșecul strategiei de la Lisabona și să examinăm fiecare stat membru, dar asta în mod, situația fiecărui stat membru în mod solidar, în mod corect. Trebuie să mizăm pe inovare dacă vrem să fim competitivi. Dar dacă toate mijloacele noastre bugetare vor fi consacrate acestui obiectiv, e bine, aici e vorba de o adevărată discriminare față de anumite țări din uh, țările din uh, Europa Centrală. Uh, mă refer și la țara mea, Polonia. Oamenii așteaptă ca fondurile Uniunii Europene să fie utilizate în beneficiul cetățenilor, în beneficiul infrastructurilor aeriene, rutiere, căi ferate, internet, așa cum a fost cazul la un moment dat pentru Spania și pentru alte țări care au aderat mai devreme în anumite regiuni care se află uh, în partea periferică a Uniunii Europene merită, cum ar fi regiunea Lublinchi, merită o, un capitol aparte în strategia UE 2020. Consiliul nu trebuie să dea impresia că doar regiunile cele mai sărace vor plăti prețul uh, unor acțiuni și măsuri care de fapt vor fi doar în slujba uh, regiunilor mai bogate. Mulțumesc, domnul Tusas, un minut. Strategia Uniunii Europene Europa 2020, care trebuie discutată la Consiliul European în urma strategiei de la Lisabona, arată că la noi, în Grecia, cu acordul tuturor forțelor politice, a partidelor politice, nu exista, nu se neagă faptul că există o problemă. Într-adevăr, aceste soluții însă au fost discutate deja de către toți reprezentanții guvernului. Această strategie este însă una care, se, care mizează foarte mult pe capital și, în general, Uniunea Europeană încearcă să facă o, o teroare, teroare cu cetățenii noștri, explicându-le cât de gravă este această situație. S-a vorbit despre calea cu sens unic, dar noi vedem că în Uniunea Europeană uh, a Uniunea, zona euro trebuie să fie de fapt un model. Aceasta nu este decât o poveste până la urmă de a dormi copiii, pentru că de fapt toți acești oameni care se află în zona euro, familia solidarității, nu fac decât să sufere de fapt de pe urma acestei situații. E vorba de o situație imperialistă, monopolul capitalului, o strategie împotriva poporului. Cred că trebuie să înțelegem odată că de fapt fiecare încearcă să își uh, ia ciolanul de partea sa. Toate acestea se întâmplă pe spinarea cetățenilor. Noi trebuie să arătăm solidaritate, trebuie să luptăm și ceea ce se întâmplă în Grecia are legătură, bineînțeles, și cu concurența care are loc între statele imperialiste și Uniunea Europeană, pe de altă parte, Statele Unite ale Americii, China și alte state ca acestea. Vedem așadar că în fața acestei strategii în care capitalul domină, oamenii muncii sunt cei care au nevoie de o strategie. Trebuie să luptăm pentru o politică foarte clară pentru ei, pentru ca să le oferim și lor ceea ce merită în acest uh, cetățen, în acest uh, popor. Mulțumesc foarte mult, are cuvântul domnul Höckmark, acum un minut și jumătate. Um, mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi câte ceva despre finanțele publice și apoi ceva despre concurență. Anul trecut, pe vremea acesta, aceasta, discutam în Parlament despre cum să facem față crizei. Și am spus că trebuie să cheltuim mai mult și să acceptăm ideea că vor crește deficitele. Cel puțin asta era părerea unora dintre noi. Alții spuneau că din potrivă trebuie să menținem cheltuielile la același nivel și să așteptăm să se redreseze situația economică. Până la urmă a uh, câștigat părerea celor care au spus haideți să cheltuim mai mult din bugetele publice și iată în ce situație am ajuns. Niște deficite incontrolabile și state care nu mai pot să împrumute pe piețele financiare la ratele dobânzii normale și avem acum datorii incomensurabile. Trebuie neapărat să tragem învățăminte din mm, această experiență. Trebuie să ne reîntoarcem la uh, bazele politicii noastre și să respectăm prevederile pactului de stabilitate și de creștere, mai ales atunci când se vor întâmpla alte crize. Vor mai fi și alte crize pe viitor pentru că acum vedem că din cauza datoriilor și deficitelor întârziem momentul ieșirii din criză. Cu cât vor crește uh, deficitele, cu atât și datoria va crește și ratele dobânzilor vor crește și până la urmă economiile nu vor fi decât din ce în ce mai slăbite și nu vor avea loc acele schimbări despre care vorbim despre ani de zile. Iată ce ar trebui să facă guvernele, să tragă învățăminte și să nu mai repete aceleași greșeli pe viitor. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Bulman pentru două minute. Stimate doamne, stimați domn, dragi colegi, Stimate domnule Höckmark, cred că în ultimii ani am fost în parlamente diferite, pentru că eu am trăit un alt parlament decât cel de care vorbiți dumneavoastră. Era un parlament în care unii spuneau că da, trebuie să avem mai multă grijă cu agențiile de notare, de rating. În al doilea rând, trebuie să avem grijă ce se întâmplă cu întreprinderile de equity și cu hedge fondurile. În același timp se spunea că trebuie ca actorii critici de pe piețele financiare să fie verificați mult mai bine pentru ca să nu ajungem din nou într-un fiasco internațional. Iar apoi mai existau și cei care spuneau lăsați mâinile de pe așa ceva, pentru că piața se autoreglementează, nu avem nevoie de așa ceva altceva sau domnul McCreevy a spus că acolo unde se amesteca politica lucrurile devin mai murdare. Am văzut rezultatul. Fiascoul internațional este cauza pentru o supraîndatorare a statelor membre în Uniunea Europeană și este imposibil să mergem astăzi să spunem că, de fapt, aceasta a fost o orientare greșită din cauza unei politici de creștere greșite în Uniunea Europeană. Este pur și simplu pe lângă discuția pe care l-am purtat. Așa cum s-a întâmplat și când domnul Langen ne-a spus că doamna Merkel a înțeles tratatul pe care se bazează Uniunea Europeană acum. N-a înțeles nimic din acest tratat, ba chiar mai rău. Probabil că este în măsură chiar pună în pericol obiectivele care vin prin acest tratat și uh, cele mai importante valori ale acestuia, pentru că probabil va pierde și alegerile regionale din uh, Renania de Nord-Vestfalia. Nu aceasta este Uniunea Europeană de care avem nevoie. Am spus Comisiei că strategia Uniunea Europeană 2020 este o supă fără sare, este o supă de pui fără pui. Vă rog, trebuie să, luăm, să avem grijă de ceea ce se întâmplă. Haideți să luptăm pentru o taxă pe tranzacțiile financiare, haideți să luptăm pentru o economie mai bună, pentru perspectivă perspective de creștere mai bune în Uniunea Europeană pentru ca întreprinderile mici și mijlocii și toți întreprinzătorii să aibă o șansă. Dar trebuie spus că în momentul de față ne e milă de ei pentru că cu astfel de state membre ca cele pe care le reprezintă doamna Merkel, Uniunea Europeană nu va câștiga prea multe. Haideți să rămânem pe poziție, să creăm instrumente europene. Acesta este mesajul nostru pentru summitul de mâine, pentru că numai așa oamenii pot să spere că vom avea rezultatele care trebuie. Mulțumesc! Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Weber, un minut și jumătate. Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, colegul meu Schulz a spus că Grecia și-a făcut temele și acum este Europa la rând. Eu mă întreb dacă Europa trebuie să spună poate eventual și mulțumesc pentru faptul că un stat uh, membru din Uniunea Europeană își face datoria și respectă regulile și anume respectă criteriul 3%. Ce s-a întâmplat anul trecut când Irlanda s-a aflat într-o situație similară și au existat măsuri foarte severe? Nimeni nu s-a gândit să uh, instaureze un fond monetar european. Speculatorii sunt de vină, a spus colegul meu. Da, sigur, pot să-i răspund. Bineînțeles că există presiune foarte mare de pe piața speculațiilor. Pe de altă parte, cu aderarea Greciei au existat uh, avantaje foarte mari de dobândă. Colegii noștri italieni au reușit să folosească aceste um, împrumuturi, aceste rezerve pe care și le-a creat printr-o dobândă bună, iar Grecia a aruncat cu banii. Cine este un european bun? Cel care respectă regulile sau cel care cere să îi se facă favori în continuare? Trebuie ca aceste reguli să fie respectate peste tot în Uniunea Europeană. Așadar, doamnelor și domnilor, dragi colegi, vreau să susțin poz- poziția Comisiei, pentru că propunerea pe care a făcut-o pentru uh, o soluție durabilă merge în direcția care trebuie. Am stabilit regula de limita de 3%. Avem nevoie de aceea de o comisie puternică care să controleze cu adevărat aceste 3% și să impună măsuri. Am văzut că statele membre din spațiul euro nu se pot controla reciproc de la respectarea limitei de 3%. De aceea ne trebuie o comisie puternică care să fie capabilă să vadă dacă se respectă aceste criterii. Eu zic, doamnă președinte, că trebuie să vorbim pozitiv despre euro. Nu avem o criză monetară, avem o criză economică. Euro este un plus foarte mare pentru cetățeni. Dacă noi și liderii europeni nu mai spunem că euro este un mare câștig, oamenii nu vor mai ști acest lucru. Eu zic că trebuie să spunem da în continuare continuare la această monedă puternică și importantă. Mulțumesc, spune doamna președinte și acum are cuvântul domnul Iulain în un minut și jumătate. Dragi colegi, criza din Grecia este o problemă actuală, dar criza de creștere și criza de mediu sunt probleme pe termen lung și ambele trebuie să fie abordate foarte concret cu hotărârile Consiliului European. În strategia Europa 2020 s-a spus pe bună dreptate că creșterea trebuie să fie inteligentă, durabilă și integratoare am uh, citit concluziile Consiliului și dacă mă uit la acestea, ele sunt mult mai specifice. Se reduc până la urmă acestea la strategia de creștere care a ieșuat și care nu ne-a dus prea departe. O creștere nu poate fi inteligentă dacă nu este durabilă și nu poate fi uh, în același timp durabilă dacă nu integrează toate straturile societății. Deci, doamnă președinte, noi trebuie să avem grijă ca acești trei piloni pe care îi reprezintă această strategie să rămână împreună. Aceasta este novitatea acestui, nou proces, acestui proces. Așadar, economisirea energiei, creșterea, toate acestea sunt proiecte esențiale pentru Uniunea Europeană. Am spus acest lucru de multe ori și uh, aceste proiecte ne vor ajuta să reducem costurile, să reducem dependențele și să rezolvăm o serie întreagă de probleme. Aștept însă din partea Comisiei să avem o foaie de parcurs pentru aceste proiecte. Sper că va veni această foaie în 2010, pentru că e vorba de o competență mixtă între statele membre și Uniunea Europeană. Foarte multe lucruri sunt însă mult mai vagi acum decât ne-am dori. Ar trebui ca obiectivele să devină obligatorii. Cel puțin reducerea de 20% a consumului de energie trebuie să devină un obiectiv obligatoriu pentru ca să știm exact ceea ce putem măsura și industria să facă investițiile necesare. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Mauro. Un minut și jumătate. Grazie, signor. Mulțumesc, doamnă președintă. Dacă ar trebui să-mi pun întrebarea pe care o aud des pusă în barurile din Italia, ar fi la ce servește Europa? Și, din străfundul sufletului, eu aș răspunde că avem nevoie de Europa și în nebunia actuală Grecia își dă și ea seama cât de multă nevoie de Europa are. E adevărat că avem nevoie de solidaritate, dar sunt frapat de faptul că cei care vor să lupte împotriva mișcărilor de speculație financiară vor să le înlocuiască cu speculații de natură politică. Cum putem crede că de fapt, noi trebuie să ne batem împotriva doamnei cancelar Merkel. Cum putem să credem că obiectivul nostru este să atacăm un alt stat membru pentru a ajuta Grecia? Să nu uităm că politica de solidaritate trebuie să meargă mână-mână cu o politică a simțului răspunderii. Și Tocmai pentru că suntem conștienți de acest lucru, am lansat mai multe apeluri. Cu toții aici suntem răspunzători pentru proiectul politic european. Evident că există și divergențe, dar trebuie să cerem Comisiei Europene să dea dovadă de ambiție și în același timp de rigurozitate, să ceară tuturor statelor membre să respecte aceleași legi și să respecte aceste reguli ale proiectului european, care numai astfel va putea să dureze mult timp. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Coferati pentru minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Criza din Grecia, dintr-un punct de vedere obiectiv, este poate uh, problema cea mai serioasă cu care s-a um, confruntat vreodată Europa. Și ea este produsul uh, acestei, acestui deficit foarte mare. Dar este la fel de important să vedem ce atitudine au instituțiile europene pentru a ajuta această țară membră să iasă cu bine din criză. Este de neiertat faptul că uh, cei care se ocupă cu speculația au undă verde pe piețele financiare din Europa. Și cum spuneam, fiind problema cea mai serioasă pe care o avem de rezolvat de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, ar trebui ca și răspunsul nostru să fie pe măsură. Guvernului Greciei s-a cerut să uh, voteze un buget de austeritate, să ia niște măsuri deosebit de dure, de severe, care afectează milioane de persoane. Și, în plus, baza însăși a um, edificiului european a fost uh, clătinată, a fost afectată pentru că vorbim tot timpul despre solidaritate, dar de fapt când chiar trebuie să dai dovadă de solidaritate, nu mai, nimeni nu mai răspunde prezent. E nevoie de niște ratele dobânzii acceptabile și trebuie să ajutăm Grecia pentru că este în interesul Europei. Mulțumesc că acum are cuvântul domnul Marinescu pentru minut și jumătate doamnă președintă consiliul uniunii europene a primit cu entuziasm comunicarea comisiei referitoare la europa. două mii douăzeci este adevărat este un document uh, extrem de necesar dar tocmai de aceea trebuie să privim uh, conținutul cu foarte mare uh, atenție. cred că lipsește consistența financiară. consiliul este dator să ceară comisiei să clarifice resursele bugetare precum și direcționarea acestora către componentele cheie ale bugetului opinia mea este că bugetul nu poate fi alcătuit înainte de reforma politicii agricole comune i de reforma politicii de coeziune. unul dintre domeniile majore ale dezvoltării i ale stabilităii uniunii i anume infrastructura atât cea de transport cât i cea energetică lipsete cu desăvârire. dezvoltarea infrastructurilor de transport i energie în uniunea europeană precum i armonizarea acestora cu cele ale statelor din vecinătate pot fi un motor puternic pentru creșterea durabilă și pentru asigurarea de locuri de muncă stabilă și pot asigura uniunii europene mult dorita securitate atât în domeniul energetic cât și în ceea ce privește transporturile. de aceea fac apel la uh, consiliu să ceară comisiei introducerea acestor domenii cheie în strategia pentru uh, ue două mii douăzeci în interesul cetățenilor europeni. Grazie, la parola all'onorevole... Mulțumesc, acum are cuvântul doamna Podimata pentru două minute. Mulțumesc. Pe 11 februarie trebuia să fie numit un ambasador de calmare a piețelor pentru Grecia. Însă acest proiect a fost distrus imediat după aceea pentru că existau prea multe nesiguranțe în Uniunea Europeană. Mâine începe un nou summit european și chiar că acest summit nu va avea o sarcină ușoară, pentru că sunt foarte multe disonanțe în momentul de față pe piața europeană. Se știe că guvernul elen a luat decizii foarte dificile. Majoritatea acestor măsuri au fost deja duse mai departe și cer foarte multe sacrificii din partea poporului elen. Dar bineînțeles că există în continuare foarte, dobânzi foarte mari la împrumuturi. De exemplu, din 5 martie avem niște cifre înfricoșătoare. Există specula- speculanți pe piața financiare care stabilesc um, prețuri foarte ridicate și de fapt aduc uh, țara întreagă în incapacitate de plată. Nu putem să tolerăm așa ceva mai departe. Astăzi vorbim despre Grecia, dar mâine s-ar putea ca altă țară să vină la rând. Oare summitul european dorește să pună capăt acestor proceduri? Dorește, în fine, să instaureze un mecanism eficient care să preîntâmpine așa ceva și să sporească economiile europene și stabilitatea în zona euro? Președintele Comisiei Europene a vorbit despre responsabilitate, despre solidaritate și are dreptate. Aceste două concepte sunt absolut necesare dacă cineva vrea să se numească parte dintr-o familie, așa cum este zona euro, o familie. Dar eu nu cred că cineva poate să aibă dubii asupra faptului că Grecia își preia întru totul responsabilitatea, dar singură Grecia nu poate să depășească această etapă foarte dificilă, având în vedere piețele în care se desfășoară activitățile sale. Acum un an, piețele au reușit să amenințe, să amenințe de fapt toată întreaga economie a statelor membre și vedem că Grecia astăzi se află într-o situație similară. Acum trebuie să vedem solidaritatea. Acest ajutor ar trebui să fie de la sine înțeles și foarte concret. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Schwab. Un minut și jumătate. Stimat uh, doamnă președinte, dragi colegi, s-a vorbit mult despre Grecia deja, deci eu aș vrea să adresăm mai degrabă o privire către viitor. Strategia Europa 2020 a adus cu sine un document foarte important din partea Comisiei, pentru că acesta trebuie să ne dea linii directoare despre cum trebuie să acționeze Uniunea Europeană pe viitor. Dragi colegi, eu cred că obiectivele comune pe care le-am stabilit în strategia Europa 2020 trebuie să fie angajamente ferme. Aceasta a fost, de fapt, una din problemele cele mai mari ale strategiei de la Lisabona, că cu toții ne-am angajat, de fapt, să îndeplinim aceste obiective și numai dacă toți respectă obiectivele pe care le stabilim, putem cu adevărat să spunem că strategia a avut succes. Aceasta însă nu va reuși dacă Consiliul European se înțelege ca un Consiliu de Administrație în care se rezolvă lucruri la ultima secundă, ci mai degrabă această instituție trebuie să aibă un rol de lider politic, de mm, ghid în aceste acțiuni. Și, dragi colegi, aceste obiective nu vor putea fi atinse decât dacă solidaritatea este principiul care ne ghidează din nou pe toți. Aceasta înseamnă preluarea unei răspunderi proprii de către statele membre în toate domeniile pentru care au competențe. E vorba aici de eforturile în domeniul reformelor pe piața muncii, dar și politicile de buget național. În același timp, partea cealaltă a reversul medaliei este că și celelalte state membre trebuie să înțeleagă că pot intra oricând în această situație precum cea a Greciei și că trebuie să ajute atunci când este nevoie. Dar aceasta nu se poate din nou realiza decât dacă și Comisia preia un rol de lider și dacă învățăm din greșelile de la Lisabona. Trebuie să învățăm în fine că strategia cooperării pe care o propunea strategia de la Lisabona nu a reușit și trebuie să stabilim de aceea obiective foarte concrete din partea Comisiei și cred că Parlamentul va acorda susținere Comisiei în acest sens. Mulțumesc! Eh, Pupakis Domnul Pupakis vrea să ia cuvântul pentru că a ridicat cartonașul albastru? Nu. Scuze. Atunci are cuvântul domnul Lopez Aguilar pentru minut și jumătate. Mulțumesc, Cu toții suntem conștienți de faptul că 500 de milioane de cetățeni vor urmări îndeaproape, cu multă atenție, cu o atenție poate neobișnuită, summitul european care va avea loc uh, curând. Și motivul este că vom, vom avea ocazia să transmitem un mesaj de ieșire din criză. Asta așteaptă cetățenii din partea noastră. Este o situație foarte gravă. Ieșirea din criză trebuie să se oglindească în această strategie UE 2020 care trebuie să fie deplină, să mizeze pe creștere economică, pe dezvoltare, pe o situație socială mai bună, pe mediu. Uh, asta trebuie să facem. Din punct de vedere social, trebuie să mizăm pe angajați. Modelul social european este un model care se bazează pe egalitate. Trebuie să marcăm acest lucru în mod clar, într-un document, în așa fel încât să ne luăm angajamentul că vom îmbunătăți egalitatea la nivel social. Uniunea Europeană este un lider în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice. În conferința de la Copenhaga și mai ales în ceea ce privește recunoașterea Uh, țintelor pe care noi ne le-am fixat ca fiind uh, ținte satisfăcătoare? Ei bine, eu din aceste puncte de vedere sunt de părere că uh, summitul european are drept misiune de a însoți Uniunea Monetară cu politici fiscale, politici bugetare, politici economice care să fie la înălțimea acestei Uniuni Monetare. Mesajul nostru de solidaritate față de Grecia nu este un mesaj doar adresat Greciei, ci un mesaj întregii Europe Europei. Aici nu e vorba de a salva Grecia, ci e nevoie de un adevărat angajament european pentru o valoare comună care se află la baza Uniunii Monetare. Aici nu discutăm doar despre Grecia, ci discutăm despre noi toți. Bineînțeles, au existat întârzieri în ceea ce privește punerea în funcțiune a noilor uh, instituții, însă nu trebuie să existe întârzieri în ceea ce privește răspunsul pe care cetățenii europeni îl așteaptă din partea noastră. Mulțumesc! Iniziamo il catch di AI eh, dando la parola per... Trecem acum la procedura catch de AI și timp de un minut are cuvântul domnul Castel. Se l'onorevole Castler... Dacă domnul Castler nu este în sală, dăm cuvântul domnului, domnului Luhan. Bine. Allora... Bine. Atunci dăm cuvântul domnului Cumostacos. Este în stală sau nu? președinte. Este adevărat că țara mea, din punct de vedere economic, nu s-a dezvoltat așa cum ne-am fi putut dori. Însă poporul elen își asumă acum responsabilitatea care îi revine. Ceea ce se întâmplă este că Grecia nu este singura țară din Uniunea Monetară care se confruntă cu astfel de probleme. Nu este singura țară care a trebuit să uh, apeleze la aceste organisme financiare pentru a obține împrumuturi și uh, nu este singura țară care s-a confruntat cu speculanți. Ceea ce se întâmplă astăzi în Grecia se poate întâmpla în întreaga Uniune. Uniunea monetară va avea de suferit și dacă nu dăm dovadă de solidaritate, asta se va întâmpla. Fiecare criză poate fi o oportunitate de schimbări și o astfel de criză poate face în așa fel încât Uniunea Europeană să fie mai puternică și um, Grecia să reprezinte un adevărat pionier în domeniu. Nu trebuie să dăm dreptate celor care se exprimă împotrivă. Nu trebuie să le lăsăm pe speculanți să câștige. Asta trebuie să se întâmple mâine în Consiliu. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Tabajdi. Un minut tisztelt elnök asszony! felhvom a bizottság és a tanács figyelmét hogy az eu. doamnă președintă aș vrea să atrag atenția consiliului și comisiei cu privire la strategia europa două mii douăzeci care are o serie de obiective incluse în ea dar să nu uităm faptul că deja există multe politici funcționale, precum politica agricolă comună. Știu că ea trebuie reformată, dar această politică deja ne poate uh, ajuta să atingem unele dintre obiectivele fixate în Europa, în strategia Europa 2020. Din nefericire, principalele priorități la care eu mă gândesc uh, par a nu fi luate în considerare și atunci cred că trebuie să reformulăm lucrurile vorbim despre reorganizarea pieței interne, despre uh, infrastructura energetică, despre securitatea aprovizionării cu energie și uh, se vorbește despre mărirea bugetelor pentru aceste domenii. Și poate că ar fi bine dacă am ține cont de dimensiunile regionale atunci când uh, concepem toate aceste politici. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Domnul Doamnă președinte, dragi colegi, discuția despre euro, discuția despre Grecia a monopolizat ultimele zile. Aș vrea să vă atrag atenția în acest moment că mă îngrijorează faptul că în Germania 40% dintre germani sunt de părere că introducerea euro a fost o greșeală. Aceasta trebuie să ne, ne liniștească, pentru că la comunitarizarea acestei monezi trebuie să vorbim despre un drum uh, cu două Uh, căi. Eu sunt de părere că promisiunile pe care le-am dat uh, atunci când s-a introdus moneda euro, ca, și anume că moneda aceasta va fi la fel de stabilă ca, de exemplu, marca germană, trebuie să rămână o promisiune valabilă. Sunt absolut de părere că este nevoie de o dezbatere în Europa despre economia socială, despre piață și despre forța de muncă în general. Nu trebuie să discutăm despre cum să slăbim competitivitatea unor țări, ci despre faptul că toate țările trebuie să ajungă competitive, trebuie să avem succes pe piața mondială. Despre asta este vorba și eu cer de aceea o discuție despre economia socială de piață în Europa. Mulțumesc! la... Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Lunacek. Un minut. Doamna. Danke, Frau Präsidentin. Um, ich bin... Mulțumesc, doamnă președinte sunt absolut de acord cu cei care sunt pentru o integrare europeană mai puternică, mai ales în domeniul economic. Eu cred că trebuie să discutăm acest lucru nu numai la summitul uh, zonei euro, ci și la Consiliul European, așa cum trebuie să se întâmple mâine. După cum a spus colegul meu înainte, există deja o tensiune în populație față de euro. Există deja o eroare din naștere în ceea ce privește Uniunea Economică și Monetară, mai ales partea ei monetară. Faptul că dacă avem o politică monetară și nu avem o politică europeană, aceste lucruri nu pot uh, să continue așa cum sunt în momentul de față. Eu cred că trebuie să se audă acum vocea rațiunii. Ideea de a instaura un fond de solidaritate pentru Grecia, aceasta este de fapt ideea rațională pe care eu o susțin și sper ca și dobânzile să scadă pentru Grecia. Însă, în dezbaterea pe care am purtat-o aici, s-a menționat prea rar acest lucru. Grecia trebuie să facă și ceva din partea ei, de exemplu să își reducă bugetul pentru armată. Un, uh, o țară din UE care cheltuiește peste 4% din PIB pentru armată, pentru um, armare în general și pentru arma, um, armament militar este absolut um, un lucru aberant care trebuie să se termine cât mai repede. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Bafton un minut. Uh, thank you președinte. Eu, unul, aș vrea să spun că astăzi aproape toată lumea care a luat cuvântul a vorbit despre Grecia și criza din Grecia. Și totuși domnul uh, Barroso a spus la început că ea nu apare nici măcar pe ordinea de zi a Consiliului European de mâine și poi mâine și este de necrezut că toată lumea este cu ochii pe noi. Dar, de fapt, noi încercăm din nou să ascundem faptele, încercăm să ne ascundem după deget și să ne facem iluzii, să uităm faptul că acest proiect, de fapt, nu funcționează, el nu este viabil și că oamenii nu sunt mulțumiți. Dacă poporului grec i s-ar fi dat șansa să spună ce crede, dacă ar fi putut să participe la un referendum, poate că ar fi răspuns cu totul altfel. Este problema lor, criza lor. Nu trebuie să fie supuși unei dictaturi. Grecia este problema pe moment, dar sunt convins că apoi va fi vorba despre Spania, apoi despre Portugalia, Italia și așa mai departe. Vă rog, fiți atenți la ce vă spun. Abia începem cu aceste probleme. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Bronze pentru un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Problemele cu care se confruntă Grecia și cu care se confruntă zona euro nu trebuie să fie considerate ca o excepție într-o regiune atât de extinsă este în sine una care pune problemă, precum zona euro. În momentul în care economia este înfloritoare, atunci și moneda va fi înfloritoare. În momentul în care economia se confruntă cu recesiune, atunci și moneda, bineînțeles, va avea de suferit. Situația economică din Grecia necesită acum o depreciere a monedei și acest lucru ar fi uh, un beneficiu, ar urma o ieșire din recesiune. Dacă ne uităm la situația economică din întreaga lume, vedem că aceasta este problema. Însă dificultatea pentru Grecia este că dacă ar ieși acum din zona euro, bineînțeles, ar, uh, s-ar confrunta cu o problemă de monedă, lucru care ar duce la spărirea datoriei externe. Acest lucru ar trebui să reprezinte un avertisment către țările care nu se află încă în zona euro. Să-și dea seama că odată ce au intrat în zona euro, acolo vor fi închiși pentru totdeauna. Eh, al... Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Vlasicova, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte, stimate domnule ministru, stimate domnule vicepreședinte al Comisiei. Nu voi vorbi mult pentru că s-au spus deja majoritatea lucrurilor. Părerea mea personală este în felul următor. Situația care, cu care ne confruntăm în Grecia de mai multe luni nu este o situație de excepție. Se pare că, de fapt, respectarea pactului de stabilitate și mai degrabă nerespectarea acestuia necesită până la urmă o nouă abordare. Există două posibilități. Noi vom insista pentru ca ceea ce este ancorat în tratate să fie respectat sau va trebui să înțelegem că pactul de stabilitate trebuie să fie modificat. Aceste modificări vor trebui să fie pregătite foarte bine, astfel încât creșterea și stabilitatea să nu fie repere nu numai, numai pentru statele din zona euro, ci și pentru ca alte state din afara acestei zone să poată să țină pasul cu aceste criterii și să se pregătească pentru zona euro fără a folosi masiv fondurile structurale. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Odi. Un minut. Merci, merci, madame la președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Am observații de făcut și trei propuneri. Nu înțeleg de ce domnul președinte Van Rompuy nu participă la o reuniune atât de importantă. El nu este membru al Consiliului European și cred că ar fi putut să fie prezent. Trei propuneri pentru planul de redresare economică a Greciei. Pe termen mediu, susțin ideea lui Daniel Cohn-Bendit, care a fost reluată de altfel. Dacă Uniunea Europeană poate să facă un pact cu Turcia pentru a rezolva problema Ciprului, cred că putem să ajutăm uh, Grecia pentru a rezolva problema celor 2% din PIB. De ce să nu avem un angajament financiar, uh, să propunem acest angajament financiar Greciei, astfel încât să putem să reducem ratele dobânzilor plătite de Grecia? S-a vorbit despre conturi uh, falsificate, dar nu numai acolo, în Grecia, există probleme. Vă propun să facem o reformă contabilă astfel încât în toate statele membre conturile să fie calculate la fel și totul să fie cât se poate de transparent. Mulțumesc, spune doamna președintă. Am primit alte zece cereri de luare de cuvânt în cadrul procedurii uh, Catch the Eye dar trebuie să ne oprim aici pentru a da cuvântul comisiei și atunci îl loc pe domnul comisar Șefcoviț, Șefcoviț să ia cuvântul. Thank you very much, Madam President. First, let me tell you how... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă spun cât de Impresionat am fost de această demonstrație de solidaritate și de responsabilitate și de toate apelurile lansate de către uh, membrii Parlamentului. Evident că o problemă europeană are nevoie de o soluție europeană. Uneori nu tragem învățăminte din greșelile noastre, dar dacă nu găsim soluții europene la problemele europene, nu cred că reușim să o scoatem ușor la capăt. Nu suntem numai un grup de țări, suntem o familie europeană și atunci când un membru al familiei se găsește într-o situație dificilă, ceilalți membri trebuie să-i vină în ajutor. De aceea ne dorim să avem un instrument de asistență coordonată pentru Grecia, care va fi pe de-a întregul compatibil cu uh, dreptul comunitar. Sunt convins că acest lucru va fi posibil și vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sprijiniți strategia Europa 2020. Nu are sens să insist asupra faptului că cetățenii se așteaptă să dăm dovadă de leadership, se așteaptă ca noi să ne îmbunătățim performanțele și să îi conducem spre uh, capătul tunelului, spre ieșirea din această criză și acest lucru este valabil și pentru partenerii noștri internaționali, China, India, Statele Unite și ceilalți. Eu am ascultat cu toată atenția apelurile lansate pentru a avea o mai bună guvernanță, pentru a avea o mai bună supraveghere a politicii monetare și economice, pentru a îmbunătăți mai uh, pactul de stabilitate și de creștere. Comisia se gândește la toate aceste lucruri și vom face propuneri în acest sens cât mai repede cu putință. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care și-au exprimat uh, sprijinul pentru um, dorința Comisiei de a atinge anumite obiective concrete cu ocazia Consiliului de mâine și poi mâine, um, pentru ca anumite lucruri să se regăsească în concluziile Consiliului. Comisia insistă ca Consiliul să accepte uh, uh, evocarea acestor obiective concrete după deliberările de mâine și poi mâine, pentru că avem nevoie de o mai, mai multă egalitate de gen, de un sistem de educație mai performant, de mai multe investiții în cercetare și dezvoltare și trebuie să luptăm împotriva sărăciei și, bineînțeles, trebuie să creăm mai multe locuri de muncă. Prin urmare, Comisia insistă pe nevoia de solidaritate, de răspundere, pe faptul că avem nevoie de strategii concrete pentru Europa și pentru cetățenii europeni. Și vreau să-mi exprim aici speranța că acest spirit constructiv, această atitudine optimistă pe care am simțit-o astăzi în sală, vor fi prezente uh, și uh, printre liderii noștri care vor delibera mâine și poimâine. Vă mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc, domnule președinte. Acum, în numele Consiliului, are cuvântul domnul ministru López Garrido. Da. Bien, e... Eh, Mulțumesc, doamna președinte. Iată că am avut o dezbatere extrem de importantă. O dezbatere pe tema unui uh, subiect care reprezintă un adevărat punct de interes uh, în Uniunea Europeană. E vorba de cazul Greciei, dar acest lucru merge și mai departe. E o dezbatere la nivel european. Domnul Odi, dumneavoastră a spus, uh, da, Consiliul nu va fi prezent la ședința de mâine. Ei bine, această dezbatere a avut loc în prezența Consiliului, pentru că eu reprezint Consiliul. Aici am dezbătut situația uh, din Grecia și Consiliul în acest sens are idei foarte clare. Europa este un model de integrare uh, a politicilor economice. Economiile noastre sunt integrate. Apoi, Europa se bazează pe solidaritate, are un conținut social puternic. În al treilea rând, stabilitatea este absolut esențială. Aceste trei caracteristici europene sunt în mod clar implicate în cazul Greciei. De aceea, cele trei forme sau posibilități de a uh, vedea Europa trebuie să fie luate în considerare și să se afirme din nou în, uh, s-au afirmat din nou în declarațiile din 11 februarie. E vorba de o declarație inedită în uh, Consiliul, pentru că abordăm problema Greciei și evocăm chestiunea solidarității și evocăm un angajament clar uh, în ceea ce privește stabilitatea din zona euro. Și ne angajăm de asemenea să asigurăm această stabilitate prin măsuri uh, ce vor fi luate la momentul oportun. Acest Consiliu European care s-a întrunit pe 11 februarie, el este cel care va întări stabilitatea. El este cel care va asigura stabilitatea. Deci, mesajul politic este foarte puternic. Uh, ne dorim o întărire a economiilor în Uniunea Europeană, ne dorim o întărire a monedei euro și ne dorim, de asemenea, și o întărire a solidarității, pentru că asta așteaptă cetățenii din partea noastră. E adevărat că există și eurosceptici care speră că vor da greș. Dar în Consiliul European nu vom da greș. Vă asigur de acest lucru vom semna acest compromis politic prin care exprimăm că faptul că există solidaritate în Uniunea Europeană, există solidaritate în zona euro. Și ne dorim să mergem și mai departe, să vedem lucrurile pe termen mediu, pe termen lung, să găsim o metodă coordonată de ieșire din criză. Vă dați seama că nu s-a discutat de stimulente fiscale până când nu se va ieși din criză. E vorba de obiective care uh, sunt obiective pe termen lung. Eu aș vrea să le analizăm pe toate, să analizăm toate aceste chestiuni legate de coeziune economică, socială, teritorială E o nouă formă de supraveghere uh, a piețelor financiare, care este diferită de cea prevăzută în strategia de Lisabona, iar leadership Consiliului European nu poate fi pus sub semnul întrebării. Coordonarea politicilor economice, sociale, de ocupare este absolut necesară. Importanța rolului pe care îl are Comisia pentru a supraveghea, pentru a monitoriza, pentru a controla, pentru a vedea cum anume se îndeplinesc exigențele uh, care există din partea Uniunii Europene. Iată elemente importante. Apoi, modul în care sunt gestionate fondurile structurale, de asemenea, un subiect important. Deci, ce putem spune în final, doamna președinte, este că aș dori să mă refer la intervenția domnului uh, Margallo, care s-a adresat în mod direct la președinția spaniolă și care a criticat modul în care aceasta uh, asigură președinția prin rotație. Ce pot să vă spun este că președinția spaniolă a Uniunii Europene, Consiliul, uh, conlucrează în mod strâns, în mod coordonat, prin metoda comunitară cu domnul Van Rompuy, cu președintele Comisiei, cu Parlamentul European, în mod strâns tocmai pentru a fixa obiectivele esențiale. Iar dumneavoastră v-ați referit doar la tema economică. Eu aș dori să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre faptul că am putea adopta o decizie, așa cum s-a făcut în Consiliul European, cu participarea președinției Consiliului în ceea ce privește angajamentul politic al Europei față de stabilitatea uh, financiară din zona euro. Aș dori să știu care este opinia dumneavoastră. Oare nu astfel se poate conduce Uniunea Europeană? Oare nu astfel putem să alimentăm o dezbatere precum cea ce va avea loc în summitul european? Eu cred că toate aceste idei se bucură de o susținere majoritară în Parlament. Apoi, în ceea ce privește guvernanța, un element uh, esențial, aș dori să știu. Oare dumneavoastră vi se pare că în Uniunea Europeană uh, Uh, nu se poate uh, avea o negociere deschisă cu Parlamentul European în uh, ceea ce privește pachetul de supraveghere financiară. Ce pot eu să vă rog, domnule Margalio, este să colaborați cu președinția noastră pentru a ajunge cât mai repede la o soluționare în așa fel încât documentul să poată ajunge cât mai repede în Parlamentul European. Noi ne dorim să obținem rezultate printr-un consens cât mai larg sub președinție spaniolă preediniei pe care dumneavoastră ați criticat-o. De asemenea, sunt absolut de acord asupra faptului că trebuie să colaborăm cu Comisia, tocmai pe baza acestui document al Comisiei în ceea ce privește coordonarea politicilor economice ca o aplicare a articolului 136 al Tratatului de la Lisabona. De asemenea, trebuie să conducem în mod clar Uniunea Europeană în așa fel încât să existe o politică coerentă de ieșire din criză pentru că e vorba de o criză fără precedent în Uniunea Europeană. E nevoie de un răspuns fără precedent, având în vedere această criză, având în vedere criza socială, având în vedere că există populații care sunt vulnerabile. Și sunt de acord. Din nou trebuie să aplicăm tratatul de la Lisabona în așa fel încât să uh, putem progresa. Aceasta este Uniunea Europeană, aceasta este metoda comunitară, astfel se conduce Uniunea Europeană. Avem Consiliul European prevăzut la sfârșitul săptămânii. Ă, și, în ultimul rând, aș dori să-mi exprim toată solidaritatea față de Grecia și față de poporul elen. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Îmi pare foarte rău, nu se mai poate folosi procedura Blue Card, pentru că aceasta nu poate să se aplice decât deputaților. Așadar, odată ce a avut loc intervenția domnului ministru, nu mai pot lua cuvântul deputații.